Allora iniziamo. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem. Vă cer scuze pentru faptul că am avut câteva minute de întârziere din cauza faptului că această comisie risca să nu aibă loc pentru că interpreții au fost chemați să, uh, să meargă la o altă reuniune, deci se pare că am reușit și acum putem să începem lucrările comisiei noastre. Mai întâi de toate, vreau să Urez bun venit vizitatorilor din Ungaria. E un grup de vizitatori și sper să asiste cu plăcere la lucrările noastre. Trecem imediat la aprobarea ordinii de zi. Dacă nu există observații, considerăm că ea a fost adoptată. În ce privește procesul verbal al ultimei reuniuni, dacă nu sunt uh, um, observații până la sfârșitul uh, reuniunii, considerăm că a fost adoptat. Știți că reuniunea de astăzi este transmisă în direct pe internet, prin webstream, și acum putem să trecem imediat la vot cadrul strategic al Uniunii Europene pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare pentru a răspunde provocărilor pe care le ridică securitatea alimentară. Domnul Marc Tarabella era autorul avizului. Deci începem imediat cu votul. Marc, mai dorește să iei cuvântul? Dacă nu, trecem la vot. Te rog, Marc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am să fi prea lung. Vreau să mulțumesc diferite, diferiților raportori din umbră pentru ajutor și pentru faptul că am ajuns la destul de multe amendamente de compromis, 6 sau 7 în general, și pentru alte amendamente și vreau să îmi salut colegii, dar și pe funcționarii Maria Paula de Angele, Sonia Steinmund și alții care ne-au ajutat. Și în plus, aș vrea să mai spun că în lista de vot care este destul de lungă pentru un aviz, aviz destinat Comisiei DEVE, cred că am reușit să avem puse în evidență mai multe mesaje um, puternice și cred că domnul de Silvestris vrea să facă și mai mult o să ia îndată cuvântul și o să vorbească și despre procedură, despre calendar. Vreau doar să vă spun că, ținând cont de amendamentele de compromis, aș vrea ca cei colegi care au depus multe amendamente, de exemplu uh, Patra Oneves și doamna Dăncilă, deci uneori am pus semnul minus, nu pentru că aș fi împotriva acestor amendamente, uneori eram de aceeași părere, dar din păcate, într-un aviz trebuie să fim cât mai conciși cu putință. Și dacă prelungim, lungim prea mult documentul cu prea multe considerații, chiar dacă eu pot să fiu de acord cu ele, atunci uh, dăunăm oarecum mesajului puternic pe care vrem să-l trimitem Comisiei de Dezvoltare. Deci sper să nu mi-o luați în nume de rău dacă am pus semnul minus în dreptul amendamentelor dumneavoastră. Am explicat că făceam acest lucru în dorința de a avea uh, un aviz cât mai concis și mai uh, grăitor. Deci mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care s-au implicat în acest dosar, căci pentru un aviz cred că am avut multe discuții și uh, cum vedeți, avem o listă de vot destul de lungă. Mă opresc aici, domnule președinte. Președintele, mulțumim, Marc, și acum trecem imediat la vot. Domnul de Silvestre deja a venit. Toată lumea are uh, lista de vot. Ținem cont de faptul că domnul Capulo Santos încă nu a primit lista de vot. Amendamentul numărul 1 Eu vot pe părți. Prima parte. Să deschizi votul pentru prima parte. Chiusa la votazione per la prima parte. S-a închis votul. Adoptat. Apriamo. Se adoptă. Acum votăm a doua parte din amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. A doua parte se adoptă. În fine, se deschide votul pentru a treia parte a amendamentului numărul 1. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. Silvestri Slavie. S-a deschis votul pentru amendamentul numărul 2. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul numărul 3, care este în două părți. S-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se respinge. Votăm pentru a doua parte a amendamentului 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 5. Nu? Președintele, amendamentul 6, de fapt, acum. S-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul numărul 6. Se respinge. Îmi cer scuze, spune președintele. Votăm amendamentul numărul 5. Amendamentul numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Pentru amendamentul numărul 5 se adoptă. Deci, 5-6 am votat. Trecem la amendamentul numărul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum să deschid votul pentru amendamentul numărul 8. Numărul 8. S-a închis votul pentru amendamentul numărul 8. Se adoptă. Votăm numărul 10. Amendamentul numărul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 11. 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul de compromis numărul 1 a fost adoptat. Amendamentul numărul 19. Prima parte. Amendamentul numărul 19, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19, a doua parte. S-a deschis votul. A doua parte. Deci, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 21. Să deschizi votul. S-a închis votul. Amendamentul 21 se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 24. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte acum, al amendamentului 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul numărul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 26. S-a deschis votul pentru 26. S-a închis votul. Se adoptă. 27 acum. S-a deschis votul pentru 27. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. 28. S-a deschis votul pentru amendamentul numărul 28. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul pentru amendamentul 29. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul numărul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă numărul 30. Acum, amendamentul de compromis numărul 2. S-a deschis votul. Chiusa votat. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 36. Un moment, înainte de a deschide votul. Deci votăm amendamentul 39. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Mergem la amendamentul 45. S-a deschis votul pentru acest amendament. S-a închis votul. Se respinge. amendamentul de compromis numărul 3. Are două părți. Votăm pentru prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Prima parte s-a adoptat. Votăm acum a doua parte. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Deschidem votul asupra amendamentului 55. S-a deschis votul asupra amendamentului Niculescu. S-a închis acest vot. Suntem în suspens. Se respinge. Te-am susținut, domnule Niculescu, dar a fost respins. Compromisul numărul 4. Vrei să iei cuvântul acum? Întâi votăm. După vot voi prezenta părerea mea. Deci votăm amendamentul de compromis numărul 4. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a adoptat. dăm cuvântul domnului Silvestris pentru un amendament oral pe care ni-l propune în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte, vă cer scuze că intervin acum asupra unui amendament de compromis care a fost deja aprobat, dar insist asupra amendamentului meu oral. El înlocuiește partea a doua a compromisului pe care l-am votat cu un text care a fost distribuit. Eu pot să vi-l citesc. Logica acestui amendament este următoarea. De a lega de a face în așa fel ca orice program de ajutor pentru țările în curs de dezvoltare să poată realiza exploatări agricole care să fie autosuficiente în cadrul programului finanțat pentru a produ- producerea de energie din surse uh, regenerabile. Noi am strâns fonduri, materiale din numeroate misiuni uh, ca să putem ajuta zvonele, zonele agricole dezavantajate, dar costul energiei necesare pentru funcționarea pompelor este foarte mare și de aceea nu e vorba numai de a finanța culturile, ci și uh, producția de energie din surse regenerabile, în așa fel încât obiectivele să poată fi realizate până la capăt. De aceea, insistăm asupra asigurării securității alimentare. Vă mulțumesc, domnule de Silvestris. Domnul Mattarabel are cuvântul acum. Domnule președinte, conținutul acestui amendament merge mai departe decât uh, compromisul la care s-a ajuns. Eu personal nu mă opun fondului și nici formei pe care o dau domnii Silvestri, Fontana, dar am primit acest amendament oral la ora 12 și jumătate, n-am putut să, com, să contactez celelalte grupuri, deci nu mă opun fondului acestui amendament oral, dar ar fi bine ca pe viitor să urmăm procedura uh, adecvată. Grupul meu s-a întâlnit la orele 14 și am primit foarte târziu acest amendament. Domnule Tarabela, Problema este să știm dacă ești în favoarea votului sau nu. Dacă ești împotrivă, nu putem supune la vot un asemenea amendament oral. Din uh, corectitudine sunt de acord uh, să votăm acest uh, amendament. Dar am subliniat niște probleme legate de procedură. Nu putem continua să lucrăm în acest fel Uh, trimițând foarte târziu niște amendamente. Deci sunt de acord să votăm acest amendament totuși. Deci votăm amendamentul oral care va fost uh, explicat de domnul Silvestris. Împărtășim însă uh, sugestiile domnului Tarabela. Deci votăm acum amendamentul oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acest amendament oral s-a aprobat. Trecem la amendamentul 61. S-a deschis votul pentru 61. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 62, prima parte. S-a deschis votul pentru amendamentul 62, partea 1. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ajungem la amendamentul de compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul asupra compromisului 5. S-a adoptat. 77, prima parte a acestui amendament. S-a închis votul asupra amendamentului 77, partea 1 s-a adoptat. Partea a doua a amendamentului 77 se deschide votul. S-a închis votul. Privind partea a doua a lui 77 se adoptă. 78. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 81. Se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Dăm din nou cuvântul domnului Silvestris pentru a prezenta amendamentul oral la 82 în numele domnului Lavia. Mulțumesc! Domnul Lavia nu este printre noi astăzi. Acest amendament cere includerea la paragraful 8 la necesitatea de a garanta puterea și garantarea uh, puterilor autorităților locale, precum și elaborarea unui cod de comportament pentru a susține populațiile locale în dezvoltarea agricolă. Eu consider că putem să fim de acord. Deci a fost vorba de o problemă de traducere, spune domnul președinte. S-a înțeles? Se deschide votul asupra amendamentului pe care tocmai l-a prezentat domnul Avia. Votul este deschis. Ați votat toți, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul numărul 83. Se deschide votul, s-a închis votul, se adoptă. Ajungem la compromisul numărul 6. Partea 1 se deschide votul asupra primei părți. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua a compromisului 6 se deschide votul. S-a închis votul. S-a adoptat. <coughs> Continuăm cu 63. Se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm o amendamentul 84. S-a deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 85 are două părți. Votăm prima parte a amendamentului 85. Se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua a amendamentului 85. Se deschide votul. S-a adoptat prima parte a amendamentului 85. Deci votăm acum a doua parte a amendamentului 85. Cred că și această parte a fost adoptată cu mare majoritate. Obzeci și șapte 7. Se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 88. Se deschide votul. Se adoptă. Amendamentul 89. Se deschide votul. S-a adoptat. Trecem la amendamentul 90. Se deschide votul. Se respinge. Amendamentul 91. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul s-a adoptat, deci. Amendamentul 54. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 92, prima parte. Se deschide votul pentru prima parte a amendamentului 92. Se închide, vo- se închide votul. Se respinge prima parte. Votăm acum partea a doua a amendamentului 92. Se deschide votul. S-a adoptat partea a doua. Amendamentul 93. Se deschide votul. S-a închis votul. S-a respins. Ajungem acum la votul final. Deschid votul final asupra textului amendat. S-a închis votul. Textul a fost adoptat. Felicitări domnului Tarabela. Vă mulțumesc. Domnul Silvestri să are cuvântul? Nu. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Dacă sunteți gata, este vorba de deficitul de proteine în Uniunea Europeană. Cum poate fi soluționată această problemă de durată? Raportor, domnul Martin Osling. Unul din obiectivele principale a acestui raport de inițiativă este sublinierea necesității de a include măsuri și instrumente adecvate pentru a promova producția de proteine în propunerea legislativă a reformării PAC. Domnul Martin Osling are cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă bucură faptul că după vot au rămas atâtea persoane în sală, pentru că este vorba despre un raport important care, desigur, este strâns legat de PAC, de dosarul PAC. Este vorba despre o problemă persistentă, după cum sugerează și titlul. Problema aceasta însă, în ultimii ani, a luat amploare în loc să fie soluționată. Asta înseamnă că în ultimii ani am înregistrat un regres în, de 30% în ceea ce privește culturile de plante proteaginoase și acum avem o situație în care doar 3% din suprafața arabilă UE eh, este cultivată cu plante proteaginoase. În Germania doar 1% din suprafața arabilă, situație și mai dramatică. Importăm așadar foarte multe plante proteaginoase, aproximativ în proporție de 80% suntem dependenți de importuri. Dacă facem un calcul, vedem că avem 20 de milioane de hectare externalizate uh, în afara Uniunii Europene pentru astfel de culturi. Deci este o problemă centrală așadar. Este o problemă faptul că culturile Uh, de proteaginoase vin din uh, exterior. Și iată, ne supunem unor riscuri mari din acest motiv, pentru că Europa nu mai este acum uh, pe locul 1 în rândul celor care oferă plante proteaginoase, ci există o concurență acerbă în acest domeniu cu celelalte state. Sigur, există motive istorice pentru care în Europa avem un deficit în acest sens. Totul este legat de acordurile semnate și aici uh, menționez acordul GATT și acordul Blair, care au influențat masiv aprovizionarea cu plante proteaginoase la nivel european. Producția de cereale a fost modificată în detrimentul producției de plante proteaginoase în ultimul timp. Avem așadar o problemă care pe termen lung, consider eu, este cât se poate de dificilă. Pierdem o grupă de culturi și cu cât uh, scade această cultură, cu atât pierdem la capitolul know-how și la capitolul abilitate de a produce astfel de plante la nivel european. Avem nevoie de plante proteaginoase pentru promovarea creșterii animalelor, pentru uh, oferirea de semințe și, de exemplu, vedem uh, care este situația acum. Se pierd cunoștințe în rândul, în rândul fermierilor din acest uh, domeniu extrem de important. Pentru a nu pierde și ultima fărâmă de uh, cunoștințe, atunci trebuie să impulsionăm industria producătoare de semințe pentru a dezvolta noi plante în acest sens și în acest domeniu. Analizând situația prin prisma reformei PAC, trebuie să vedem care este importanța culturilor de plante proteaginoase. Sigur, plantele proteaginoase pot fi încadrate perfect în noile obiective PAC, pentru că avem de-a face la urmă urmei cu plante care întrunesc toate aspectele ce țin de dezvoltarea durabilă ecologică pe viitor. Plantele leguminoase conțin, stochează azot până în proporție de 100% în uh, sol, prin urmare nu mai este nevoie să se investească în îngrășământ. Și astfel agricultura nu mai consumă energie într-o măsură atât de mare și tocmai în procesul reformei PAC trebuie să includem aceste aspecte. Tocmai de aceea trebuie să ținem seama de întreaga fațetă a problemei, pentru că, iată, toate aceste puncte trebuie incluse în reforma PAC, astfel încât să resimțim efectele pozitive ale uh, agriculturii durabile și ale luptei împotriva schimbărilor climatice. Există, desigur, probleme în ceea ce privește utilizarea de plante leguminoase ca furaje. Soia are avantajele sale, desigur, dar consider că aici este nevoie de o dezvoltare ulterioară în ceea ce privește depozitarea, aici trebuie luate măsuri în ceea ce privește industria alimentară, industria de furaje, pentru că industria furajelor trebuie să fie dispusă să utilizeze asemenea furaje și să includă furaje și trebuie să manifestăm o oarește presiune în această direcție. Potențialul culturii de soia există la nivel european și nu este de neglijat. Și aici uh, poate să aibă loc o dezvoltare, de exemplu, în ultimii ani, în Austria, culturile de soia au luat amploare și trebuie să vedem cum anume putem sprijini acest lucru. Mai există și alte state membre care Dând curs paragrafului 68, înregistrează o evoluție pozitivă în ceea ce privește culturile de plante leguminoase, de exemplu Franța. Trebuie să analizăm ce fel de măsuri pot fi luate, pot fi preluate, de fapt, la nivel european. De asemenea, ar face sens, după cum propun în uh, textul meu, să integrăm culturile de plante uh, de, cu culturile de plante uh, proteaginoase în rotația de culturi. Trebuie să promovăm acest lucru și, după cum am spus deja, pentru a acoperi deficitul în ceea ce privește producția de semințe și cercetare, ar trebui să intervenim la nivelul comisiei, pentru că comisia trebuie să vină cu mijloacele necesare, cu instrumentele necesare, astfel încât să aibă loc într-adevăr o schimbare. Care sunt uh, avantajele plantelor proteaginoase? le-am ilustrat deja și, după cum am spus, dacă sunt întrunite măsurile propuse de mine în raport, atunci vom avea o politică agricolă comună de viitor și vom merge mai departe. În acest raport trebuie pe marginea acestui raport trebuie să discutăm dacă proteinele, dacă există o cerere în ceea ce este utilizarea de proteine animale, pentru că aici uh, rog să dăm dovadă de precauție. În principiu spun da proteinelor animale, dar există atâtea chestiuni uh, nesoluționate, încă atâtea întrebări fără răspuns, încât tind să mă detașez de această problemă și să spun că proteinele animale trebuie integrate la capitolul furaje 100%. Există probleme la acest capitol în continuare, motiv pentru care comisia este rugată să analizeze problema astfel încât aceasta să fie soluționată pe capitole, pentru că o soluție unitară nu este de întrevăzut în opinia mea. Așadar, în raportul meu emit uh, mai multe impulsuri pozitive și vedem că nu uh, este vorba de acoperirea unui spectru restrâns, ci prin culturile de proteaginoase se analizează în esență o producție la nivel înalt, uh, la nivel european, o producție ce a fost pierdută în ultimii ani în Europa. În ultimii ani, cred eu, am acordat prea puțin atenție acestui sector și trebuie să ne redresăm, în special dacă discutăm așa cum am făcut săptămâna trecută la plenară despre problemele numeroase ce se înregistrase la nivelul producției cărnii în Uniunea Europeană. Trebuie așadar să mizăm pe producția de proteine astfel încât să soluționăm problemele din acest sector. Am avut deja discuții prealabile cu raportorii din umbră și consider că suntem împreună pe drumul cel bun. Mă bucură propunerile care vor rezulta din această dezbatere pentru că eu consider că astfel vom putea să oferim ponderea necesară acestui raport, în special prin prisma reformei PAC, astfel încât la final împreună să avem o inițiativă puternică. Vă mulțumesc! Grazie, Mar. Mulțumim, Martin. Foarte bine. Începem dezbaterea. Doamna Morva este prima care va lua cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În această dezbatere este vorba despre mai multe lucruri. Nu este vorba doar despre lipsa de proteine la nivel european, ci, de fapt, este vorba despre un indicator al unui conflict. Avem două sisteme de valori, două paradigme, avem două argumente și vedem cum uh, acestea intră în conflict. Pe de o parte avem liberul schimb liber schimb de alimente și așa mai departe, lucruri incluse la nivelul comerțului mondial și de cealaltă parte avem nevoie de autodeterminare la nivelul aprovizionării cu alimente pentru că fiecare stat și fiecare națiune trebuie să aibă dreptul să determine ce produse va folosi. Lipsa de proteine la nivelul Uniunii Europene este, la urma urmei, o urmare, o consecință firească a liberului schimb, pentru că în numele comerțului internațional uh, nu este afectat uh, doar mediul, nu este afectată doar clima, ci uh, concret Uh, distrugem acest domeniu, pentru că, iată, în proporție de 70% depindem de importuri în ceea ce privește plantele proteaginoase. Importurile sunt făcute din uh, SUA, din uh, America de Sud și așa mai departe. Deci, așadar, aceste furaje sunt uh, aduse tocmai din celălalt capăt al lumii și distrugem nu doar agricultura din uh, țările de export, ci și uh, domeniul nostru, domeniul european. Distrugem, așadar, mai multe sectoare. Se pune întrebarea cum anume sunt utilizate aceste furaje. Ei bine, în anumite state, acolo unde există porturi mari, vedem că industria păsărilor este uh, foarte bine dezvoltată. Avem acele instalații foarte mari pentru creșterea păsărilor și acolo se produce la scară largă, la nivel industrial se cresc animale astfel. Vrem oare să facem asta în numele durabilității? Stimați colegi, este asta ceea ce ne dorim pentru mediu, pentru societate, pentru securizarea locurilor de muncă? Cred că nu. Și atunci se pune întrebarea, cum putem soluționa această problemă? Răspunsul ar fi următorul. Ar trebui să limităm puțin liberul schimb, să analizăm domeniul alimentar și să-l scoatem din liberul schimb pentru a miza pe uh, principiul ecologiei, după cum a spus uh, raportorul în primul rând. La urmă urmă este important să găsim un echilibru sănătos la nivel economic. Trebuie să ne gândim în primul rând la cetățeni și trebuie în acest sens să găsim un echilibru în ceea ce privește uh, Uh, creșterea, cultivarea de plante și creșterea de animale. Colegii care au fost uh, în Ungaria în delegație au văzut despre ce este vorba concret. Delegația a fost una plină de succes și în Ungaria avem o zicală. Uh, sănătatea, discutăm despre sănătate atunci când animalul din care le provin alimentele noastre a fost sănătos. Deci există o legătură directă între sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și sănătatea cetățenilor. Iarăși, în ceea ce privește acest sector, vedem că, la urmă urmă, este în joc însăși demnitatea, demnitatea omului. Trebuie să aibă loc un schimb al paradigmelor și, tocmai în acest sens, vă rog să uh, vă gândiți la un potențial schimb de mentalitate pentru a soluționa problema. Profit. Mulțumim, doamnei Morvai și pentru că domna ei a amintit asta atunci când a luat cuvântul, vreau să mulțumesc uh, colegului Laterfelde pentru că a organizat această misiune care a avut un foarte mare succes. Continuăm acum cu domnul Danta. Vă mulțumesc, domnule președinte, Dan, și mulțumesc colegului pentru raportul său, căci avem aici o vedere de ansamblu a situației uh, plantelor proteaginoase atât în Europa cât și în restul lumii. Și dumnealui um, reamintește um, că a existat un acord semnat uh, în urmă cu mai mulți ani, când în Europa nu erau decât 11 sau 12 state membre, un moment în care China nu reprezenta un lider pe piața mondială, ori, între timp, echilibrul de forțe s-a schimbat și în Europa și pe plan internațional. Și vreau să atrag atenția Comisiei noastre asupra evoluțiilor din America de Sud și din China. Aceasta din urmă a devenit primul importator de proteine, dar are condiții mult mai puțin uh, dure decât ale noastre, deci s-ar putea ca mâine să nu mai fim principalul client pentru acești furnizori. Eu cred că redistribuirea uh, în Europa, creșterea productivității în Europa Centrală și reforma politicii agricole comune sunt tot atâtea oportunități pe care nu ar trebui să lăsăm să uh, ne scape ca să putem să reimplantăm aceste plante în Europa. Dar bineînțeles că nu e simplu, nu e de ajuns să decretezi că vrei să ai din nou asemenea culturi, trebuie să existe și măsuri de Um, ajutorare a uh, celor care ar vrea să cultive aceste plante. În Europa există mai multe handicapuri. De exemplu, în ultimii 25-30 de ani nu s-a mai făcut cercetare pentru a selecta soiurile cele mai rezistente. De asemenea, nu există soluții în cazul în care aceste plante sunt atacate de noi dăunători, pentru că, încă o dată, nu există cercetare în domeniu atunci când a fost făcut bilanțul de sănătate, așa cum a spus și domnul raportor, am văzut că mai mulți producători ar fi gata să readopte aceste culturi dacă ar exista o politică nouă de încurajare. Tocmai de aceea noi am depus mai multe amendamente pentru a completa acest raport, dar uh, suntem convinși că vom putea să votăm pentru acest raport, deoarece abordează un subiect major pentru agricultura europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim, Michel. Foarte bine. Acum doamna Elizabeth Iegle are cuvântul. Și apoi domnul Iar. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Sincere mulțumiri colegului Heusling pentru acest raport. Un raport foarte bun. În opinia mea, putem fi de acord cu acest raport, uh, dar țin să menționez faptul că mie îmi lipsesc trei puncte. Odată trebuie să se facă trimitere la proteinele animale. Sunt convinsă de faptul că la nivel european trebuie să cugetăm asupra acestui subiect pentru a vedea ce putem face atunci când discutăm despre eliminarea deșeurilor rezultate în urma sacrificărilor animalelor. Ce se întâmplă când aceste deșeuri sunt pur și simplu incinerate? Cum anume putem răspunde la această problemă? Cum anume o putem controla? și cum anume putem da dovadă de coerență atunci când discutăm despre subiectul reutilizării proteinelor animale la nivel european. În al doilea rând, un alt element legat de primul, consider că în acest uh, raport trebuie să ne referim și la la organismele modificate genetic, pentru că trebuie să vedem cât la sută din importuri uh, Uh, se referă la organisme modificate genetic pentru a deschide ochii oamenilor și pentru a vedea cum anume putem uh, promova uh, direcția cea bună. Și în al treilea rând, un subiect care, nu, care îmi stă în gât și care nu este doar aproape de inima mea, este vorba de acordurile bilaterale pe care le negociem. Dintre negociatori vedem că aceștia nu se interesează de aceste subiecte și nouă nu ne cere nimeni opinia analizezi ceea ce se întâmplă, ce s-ar putea întâmpla la nivel Mercosur într-un nou acord, fără modificarea acordurilor vechi și dacă mă gândesc și mai bine la acordul bilateral cu Canada pe care îl cunosc cel mai bine, atunci trag următoarea concluzie. Trebuie obligatoriu să atragem atenția asupra acestui subiect la nivelul instituției noastre, la nivelul comisiei, la comisarul de resort, pentru a, de, pentru a ne implica activ. Pentru că altfel emitem cele mai frumoase rapoarte și pierdem întotdeauna în fața noilor acorduri semnate. Și este o situație inacceptabilă. Mulțumesc. Mulțumesc, Elisabeth. Are cuvântul domnul Iar, apoi domnul Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului. Tema este importantă și mă bucură faptul că putem constata că există într-adevăr la nivelul Uniunii Europene un deficit mare de proteine și dimensiunea acestui deficit arată faptul că nu putem să ignorăm această problemă și să nu o analizăm. Mă bucură fapt... Există colegi care spun că această problemă nu este atât de gravă și că o putem corecta pe aici, pe acolo, însă acest lucru este fals. Îi mulțumesc raportorului pentru faptul că a constatat că există o lacună în acest sens și că putem profita de ocazie pentru a investi în cercetare, pentru a promova culturile proteaginoase și așa mai departe. Deci, iată, avem deja multe aspecte în raport cu care putem fi de acord. Dar vă rog frumos să nu pierdeți din vedere problema birocratică, pentru că probabil ne încadrăm aici la al doilea pilon. Nu discutăm doar despre reforma PAC, și vedem că, de exemplu, în uh, Germania uh, mereu se ajunge la o problemă birocratică când discutăm despre separarea sectoarelor. Atunci când discutăm despre OMG-uri, trebuie să luăm în calcul și problema pe care o pun acestea. Și o susțin în acest sens pe doamna Iegle, pentru că aceasta a menționat și modul în care pot fi eliminate deșeurile rezultate în urma sacrificării animalelor. Este scandalos faptul că uh, ceea ce consumă astăzi oamenii ca alimente sunt uh, produse pe care nu le, le-am oferit nici animalelor în condiții obișnuite. Și să nu uităm despre, de faptul că o parte a deșeurilor animale este incinerată și altă parte ajunge în țările în curs de dezvoltare, unde ajunge în alimente. Deci, gândindu-ne doar la acea parte consumabilă, acea parte pe care din motive etice nu dorim să o consumăm, ar trebui să analizăm uh, modul în care putem închide lacuna proteinelor. Ar trebui să învățăm din criza alimentelor și ar trebui să devenim mai înțelepți pentru viitor, pentru că, în opinia mea, există potențial. Și o ultimă remarcă, iarăși sunt de acord cu doamna Iegle. Ar trebui să analizăm ceea ce se întâmplă pe piața globală, ce se întâmplă în ceea ce privește culturile plante modificate genetic. Ar trebui să fim sinceri și să explicăm consumatorilor noștri care este situația pentru a închide lacuna care există. Dacă ne închidem însă piețele mult prea repede, atunci uh, exporturile de proteine vor ajunge în China sau vor ajunge la periferia Europei, ceea ce iarăși nu este o situație bună pentru că produsele finite vor ajunge în Uniunea Europeană. Mă bucură faptul că există acest raport din proprie inițiativă, mă bucură faptul că este unitar Însă aș dori să mizez și mai mult pe caracterul unitar pentru a avea o poziție comună forte. Încă o dată mulțumesc pentru faptul că s-a abordat subiectul eliminării deșeurilor animale, pentru că, în opinia mea, este scandalos ceea ce se întâmplă și acum am avea posibilitatea de a ajunge pe un drum decent, cât de cât. Mulțumesc! Adesso Tarabella e poi Mulțumim acum domnul Tarabella și apoi uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am ascultat tot ce au avut de spus colegii și sunt de acord cu majoritatea afirmațiilor, precum și cu spiritul și sensul raportului lui Martin. În alineatele în care se fac recomandări, se vorbește de faptul că suntem hiperdependenți de continentul american și mai ales de partea sudică acestui continent, dar atunci când vorbește despre măsurile pentru a rezolva această problemă, pentru a reduce această dependență, menționează un element și aș dori să insist asupra lui, și anume că aceste acorduri de la Blair House semnate în anii 92-93 ar trebui contestate acum. Colegul Dantă a reamintit că contextul internațional nu era deloc asemănător cu cel prezent. de când a fost semnat acordul de la Blair House, au fost semnate altele mult mai importante, mai ales protocolul de la Kyoto. Și cred că am să depun un amendament astfel încât să avem un alineat care să denunțe faptul că aceste acorduri de la Blair House încă rămân în vigoare și că nu se acordă suficientă atenție altor acorduri care au fost semnate ulterior și care, bineînțeles, vor să reducă um, emisiile nocive și alte asemenea măsuri de protecție a mediului. Pentru că ar fi culmea, după eșecul de la Copenhaga, să mai mergem și la Cancun și, după semnarea unui acord acolo, să continuăm să ținem cont și de prevederile um, celui de la Blair House. Pentru că ar fi bine să le punem sub semnul întrebării, să scriem negru pe alb că ar fi bine ca aceste acorduri să nu mai fie uh, de actualitate. Ar fi un semnal puternic pe care acest Parlament l-ar trimite și sperăm să putem să vedem uh, că noi politici pentru a încuraja aceste culturi în Europa. Îți mulțumesc, Marc. Acum are cuvântul uh, domnul Anio și apoi Reiners. I'll keep my eye on your hammer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra a patru puncte. În primul rând, trebuie să ne gândim la hrana pe bază de pește. Chiar acum când vorbesc, există mai multe nave de pescuit care vor trebui să arunce o mare parte din uh, ce au prins în navadele lor din cauza regulilor europene și acei pești, în loc să ajungă pe mesele consumatorilor europeni, se întorc în mare, dar poate că mulți nu vor supraviețui. Deci, iată ce se întâmplă. Apoi, să nu uităm ce facem cu resturile din urma sacrificării animalelor. Teoretic, porcii nu se pot hrăni cu resturile de pui și nici viceversa, dar poate că putem să, folosim, să le folosim sub formă de îngrășăminte, dar de multe ori Chiar și acele resturi care pot fi transformate în îngrășăminte naturale sunt incinerate și iată o altă risipă. Eu tocmai am primit o delegație de fermieri români în biroul meu și îmi pare rău că unul dintre vicepreședinții noștri este român. Dar ei mi-au spus că înainte de a fi, uh, um, ca România să fi intrat în Uniunea Europeană, ei au cultivat soia modificată genetic în mod uh, fără niciun fel de probleme și li s-a spus că dacă România devine țară uh, cu, membru cu drepturi de pline, trebuie să renunțe la aceste culturi de desea modificate genetic. Și iată o altă pierdere de surse de proteine care a fost impusă de Bruxelles. Apoi, să nu uităm faptul că Uniunea Europeană a adoptat legislație care a adoptat criterii care mai degrabă țin cont de potențiale amenințări și nu de riscurile reale atunci când e vorba despre pesticidele folosite pentru a putea proteja asemenea culturi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Mulțumesc! Ja, danke schön. Erst einmal danke für den Bericht, der sehr Doamna Reimers are cuvântul. Mulțumesc, raportul este foarte interesant, dar aș vrea să fac câteva remarce. Mă întreb următorul lucru. De ce este prezentat un deficit ca fiind ceva dăunător? Un deficit poate să fie și un avantaj, pentru că de cele mai multe ori uh, se profită de deficitul altor state, de exemplu. Deci, acest deficit nu există doar în sectorul proteinelor, ci și în ceea ce privește producția de ouă. Europa nu produce suficiente ouă pentru propriul consum, trebuie să fim sinceri. De asemenea, aș dori să menționez faptul că la capitolul soia, soia nu este o proteină creată în scopuri alimentare, ci ca pentru a obține ulei din soia. Pentru că soia în sine, uh, pentru hrana animalelor, reprezintă un produs adițional pentru furaje. Deci avem așadar un dublu efect. Și în, ce, la, în ceea ce privește competitivitatea, este logic să, ca agricultorii să spună că nu se rentează să cultive doar plante care au un singur efect. Soia are un dublu efect, așadar. La acest capitol vedem că se creează din ce în ce mai multă concurență și de aceea consider că nu este absolut necesar să subliniem faptul că liberul schimb este negativ, ci trebuie să vedem și care sunt efectele pozitive ale acestuia. Uh, creșterea liberului schimb poate avea mm, avantaje comparative. Există soluri în alte regiuni, în alte regiuni din lume, care sunt mai bine destinate cultivării unor plante, pentru că să nu uităm că există din punct de vedere tehnic diferențe la nivelul solului. Nu în ultimul rând trebuie să tragem concluzia că proteina nu este neapărat proteină. Există mai multe structuri de aminoacizi și trebuie să ținem seama de acestea când uh, discutăm despre furajel în cazul animalelor, pentru că nu orice plantă proteaginoasă reprezintă planta optimă pentru hrana unui, unei anumite specii. Ceea ce înseamnă că soia este un purtător de proteine care este uh, foarte, o proteină foarte bună pentru animale. Pentru oameni nu este la fel de bun acest efect. În ceea ce vește proteinele animale, sunt pentru dezbaterea pe acest subiect, pentru că nu ar trebui să dăm înapoi. Pe de o parte, nu vrem să avem un canibalism forțat, însă ă, nici nu trebuie să impunem un vegetarianism forțat la porci, pentru că porcul este o specie care este omnivoră. mai avem încă o problemă într-un alt domeniu. nu vom putea evita o dependență de importul de proteaginase pentru că depinde o proporție de 70% de importuri și această problemă nu poate fi redusă la zero. Este practic imposibil. Însă, de cealaltă parte, iată că ne permitem să uh, purtăm o discuție în ceea ce privește interdicția plantelor modificate genetic. Uh, tindem să reducem acest prag, această marjă, la un nivel impracticabil și trebuie să abordăm subiectul ca atare. Dacă nu putem evita importurile, atunci cel puțin ar trebui să le restructurăm uh, înainte de Uh, detașarea completă de piață. În ceea ce privește uh, promovarea de uh, culturi proteaginoase la nivel european, am stabilit în reforma PAC că avem nevoie de o decuplare a primelor și trebuie să fim precauți. Dacă vrem să promovăm culturile de proteaginoase, atunci nu ar trebui să le promovăm direct pentru că nu ar fi compatibil cu cerințele OMC. Și atunci trebuie să fim atenți ce anume putem plăti prin, cazul decup- în, prin cadrul decuplării, pentru că poate să prezinte pericol această structură. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Reimers. Jose Bove are cuvântul. Mulțumesc și eu doresc să-i mulțumesc domnului Martin Ausling pentru munca depusă și de asemenea tuturor celor care au lucrat împreună cu el, domnului Dantin, care la cabinetul domnului Barnier s-a ocupat de o asemenea problemă și de aceea intervenția sa este deosebit de importantă. Am patru sau cinci observații. Prima se referă la acordul de la Blair House. În momentul de față se spune că, unii, că ne aflăm blocați de acordul de la Blair House, care ne impune situația în care ne găsim. Alte persoane, ca și mine, cred că uh, acest acord datează din 1992 și de atunci au fost semnate acordurile OMC și că, în consecință, acordurile de la Blair House intră în acordurile legate de națiunea cea mai favorizată. Deci că s-au transferat prevederile acestui acord celorlalte țări. Acordul se referă la faptul că soia intră fără taxare în Uniunea Europeană. Și acesta era interesul major al Statelor Unite. De aceea acordul de la începutul anilor 60 uh, prevedea că uh, Statele Unite produc proteine vegetale care vor intra fără uh, drepturi vamale în Europa. În momentul de față, cred că regulile OMC nu ne mai constrâng așa cum făceau cele ale acordului de la Blair House și nu ne indică cifra obligatorie de producere a plantelor bogate în proteine. Nu s-a încheiat dezbaterea. Există puncte de vedere divergente, dar este cazul să ajungem la o concluzie la nivel internațional. În al doilea rând, legat de deficit – un element important se referă la faptul că importurile de soia constituie motivul principal care duce la deficitul balanței comerciale eh, agricole la nivelul Europei. Dacă Europa este deficitară din acest punct de vedere, este tocmai din cauza acestor importuri de soia. În momentul de față, presiunea poate fi diminuată, poate chiar anulat deficitul dacă o parte din uh, culturi se întorc la proteinele vegetale. Uh, reconvertirea a 7% din terenuri cultivate cu cereale spre proteine vegetale duc la reducerea cu 41% a dependenței noastre de importuri, ceea ce reprezintă un lucru extraordinar. S-a vorbit de soia, dar ne referim la toate proteinele vegetale și este un lucru important pentru hrana tuturor animalelor rumegătoare. Deci nu trebuie să ne referim numai la producția destinată porcilor și păsărilor, ci trebuie să ne referim la toate animalele rumegătoare. Și pentru agricultori este mult mai interesant să se ocupe pe această scară largă de culturi. În afară de aceasta, aș vrea să spun că asistăm la Eh, dezvoltarea eh, calității tuturor produselor cu diferite labeluri. În caietele de sarcini se specifică din ce în ce mai mult faptul că proteinele trebuie produse la scară locală sau regională, ceea ce subliniază importanța calității, inclusiv la nivelul consumatorilor. Deci trebuie să ținem seama și de acest lucru. În al treilea rând, dacă ne referim la organismele genetic modificate, nu văd în ce măsură dezbaterea privind OGM-urile se referă și la dezbaterea privind plantele proteaginoase. Cine a introdus o asemenea problemă în dezbatere și a vorbit de monopolul marilor culturi, s-a referit la uh, plantațiile din America de Sud. Să nu confundăm discuția. Trebuie să știm dacă, din punctul de vedere al rotirii culturilor și a balanței comerciale, este mai interesant să ne reducem dependența de proteaginoase sau nu. Apoi, fie că ele sunt uh, plante modificate genetic sau nu, aceasta constituie alte probleme, dar nu ține de resortul Parlamentului. Mulțumesc! Capula Santos, apoi... Mulțumim, Jose Bove și apoi domnul uh, Capula Santos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm despre un subiect deosebit de important și Așa cum am văzut și cu ocazia dezbaterii de, de la reuniunea trecută despre volatilitatea prețurilor la cereale pe piețele internaționale, e clar că și dependența noastră ce privește plantele um, proteaginoase este strâns legată de acest fenomen. De fapt, sunt un pic dezamăgit pentru că nu se um, propun prea multe soluții ușor de adaptat. Ce putem să facem? Ori încercăm să schimbăm oarecum uh, acordurile care ne leagă pe plan internațional, ori încurajăm această producție pe plan intern, care uh, se pare că este varianta mai greu de pus în aplicare. Rămâne de văzut de ce parte va uh, înclina balanța. Mai rămâne și problema organismelor modificate genetic și a um, făinii pe care o, o, o servim anumitor specii animale care le transformă practic în carnivore. Ideea ar fi să putem să ne promovăm propria producție. Dacă agricultorii noștri nu uh, mai cultivă plante proteaginoase, este din cauza că pentru ei nu e profitabil. Și ca să schimbăm această tendință, atunci trebuie să schimbăm regulile de pe piața noastră. Iată care este provocarea și sperăm că acest raport să ne permită să răspundem acestei provocări. Grație. Mul Îți mulțumim, Luis, acum Alberdes. Entschuldigung. Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc uh, lui Martin Häusling pentru acest raport, pentru că, iată, fiind doar puțin completat, cu siguranță va deveni un raport bun reprezentând Parlamentul. Doresc să revin la ceea ce a spus colega Reimers. Putem să spunem că deficitul este ceva negativ, dar greșim. Să nu uităm că în Germania avem un deficit foarte mare de ulei de măsline. Uh, nu vrem însă să-l înlăturăm. Așadar, va trebui să învățăm să trăim și cu deficitul. Însă întrebarea care se pune este următoarea. Trebuie într-adevăr să avem un deficit atât de mare? Consider că nu. Ehm, iată, Elisabeth Iegle a arătat foarte clar despre ce este vorba și, ținând cont de argumentele ei, am putea reduce acest deficit. Ar fi chiar de bun simț să reducem deficitul la nivel european. De asemenea, mi-atrage atenția uh, faptul că trebuie să ținem cont de decizia luată la nivel interinstituțional în ceea ce privește situația din anumite regiuni europene unde deficitul a crescut. În Bayern avem foarte multe instalații pentru uh, plante verzi, unde este uscată iarba și lucerna. Uh, aceste instalații sunt uh, cât se poate de ecologice, au fost promovate în acest sens, însă promovarea a trecut, uh, însă ceea ce este promovarea, vedem că prin uh, sistemul de cuplării, acum s-a ajuns la uscarea unei, uh, a jumătate din cantitatea inițială. În urmă cu 5 ani, cantitatea era de 10.000 de tone pentru 300 de agricultori, acum discutăm despre 2.800 de tone doar. Deci o pătrime din cantitatea inițială. La hectar vedem o scădere de la 1.000 de hectare la 280 de hectare de cultivare de lucernă, de exemplu. Deci ar trebui să vedem cum anume putem uh, să îndreptăm lucrurile într-o direcție ușor schimbate, pentru că am putea ca pe hectar să obținem 10 tone de plante proteaginoase. Asta doar printr-o promovare corectă pentru că altfel agricultorii nu vor fi tentați să abordeze acest domeniu. Să, trebuie să vedem așadar cum anume putem să acoperim lacunile acolo unde este nevoie. Și am mai spus acest lucru, că am avut și am fost și eu uh, agricultor și am reușit, fără import, să asigur necesarul de furaj pentru propria mea fermă de dimensiuni Uh, de dimensiuni mai mari. Deci se poate realiza acest lucru, însă trebuie să ținem cont de punctele slabe, astfel încât să reușim să reducem dependența de proteaginoase. Nu vom putea elimina întru totul această dependență. Pentru că, revin la ceea ce am spus uh, inițial, am putea să renunțăm la uh, comisarul pentru comerț, dar acolo, atunci când nu vom mai avea niciun deficit la nivel mondial. Mulțumesc! Mulțumesc! Încheiem aici uh, dezbaterea cu domnul vicepreședinte Polson. Tack herr ordförande och tack för en mycket intressant debatt som kanske kommer att behöva Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să ne gândim uh, bine înainte de a acționa. Și eu am fost uh, raportor pentru o serie întreagă de regulamente care au fost elaborate și se refereau la subprodusele animale, mai ales la făinile de origine animală pe bază de oase. Și eu am urmărit uh, modul în care a evoluat uh, situația ca și uh, știința. Ne aflăm în condiții noi uh, științifice și ar trebui să revizuim deciziile luate în legătură cu proteaginoasele legislația pe care am elaborat-o în trecut a fost elaborată uh, într-o situație de panică. A fost un scandal cu păsările intoxicate cu dioxină, apoi boala vacii uh, nebune și toate acestea au creat uh, haos și o serie întreagă de probleme. Dar, de fapt, situația nu era atât de gravă pe cât se credea. Cred că trebuie să continuăm să ne gândim la revizuirea unor reguli. Cred că putem fi în favoarea făinilor animale sau pe bază de oase, dar să respingem alte surse de proteine. Este esențial pentru producția de lapte pentru producția de carne să avem proteine de creștere de o înaltă calitate, în ceea ce privește porcinele, în ceea ce privește crescătorile de păsări și aici trebuie să rediscutăm uh, despre proteinele pe care dorim să le administrăm, mai ales dacă ne referim la bovine. Trebuie însă să punem și problema canibalismului, să nu dăm animalelor uh, făină care provine de la aceleași specii. Porcinele nu trebuie să mănânce făină de porci. Nu am evaluat însă suficient o anumită problemă dacă reducem riscurile, mai ales în abatoarele de bovine, dacă renunțăm la utilizarea făinilor provenite de la animale bolnave, dacă obține, ne bazăm numai pe proteinele vegetale, nu văd cum am putea rezolva problema. În ceea ce privește păsările și porcii, nu vom putea rezolva situația. Sunt convinsă că aceste animale pot să mănânce făine care provin din abatoarele de vite, de bovine. Nu cred că mă va contrazice cineva. Proteinile animale de care dispunem nu trebuie să înlocuiască soia. Suntem cu toții de acord cu această chestiune. Dar aceste proteine au mare valoare, iar din punct de vedere al mediului, ele sunt extrem de durabile și de aceea trebuie să revizuim întreaga situație și să vedem cum putem utiliza aceste proteine cu mare valoare energetică. Vă mulțumesc! Bine, ringrazio particolarmente. Mulțumim! Mulțumim pentru intervenția doamnei vicepreședinte Paulsen. Și vă reamintesc tuturor, dragi colegi, din comisia noastră, deci vă reamintesc ce s-a întâmplat uh, săptămâna trecută în timpul uh, plenarei. Apropo de dezbaterea pe tema um, zootehniei și tocmai s-a evocat ce a spus colega Paulsen. Acum aș vrea să-i dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Renschle, aveți cuvântul. Și versele se corectează președintele. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din partea Comisiei și vreau să salut acest raport deosebit de important despre deficitul de proteine din Uniunea Europeană. Și așa cum Știți cu toții și cum a spus și domnul raportor, e vorba despre o problemă care a fost abordată în Comisia Europeană de când lucrez eu acolo, deci din 78 încoace. Și am tot încercat să vedem ce măsuri putem să luăm pentru a îmbunătăți situația, dar rezultatele, ca să spun așa, sunt nesatisfăcătoare sau, ca să spunem așa, împărțite. faimosul acord de la Blair House, evocat de domnul Bove și de alții și semnat în anii 1992, este cel în care am spus că suntem de acord, că eram de acord cu importul a pe puțin 5,4 milioane de tone de proteaginoase. De atunci lucrurile s-au modificat și cantitățile s-au modificat și între timp producția noastră iniția, producția noastră uh, internă este de numai uh, 11 milioane de hectare, care este mult sub uh, acel procent de 5,4% care era maximum pe care îl puteam avea pe plan uh, european și până la urmă, în ultimii trei ani, putem să spunem că procentul a crescut, am ajuns la 35,2%, dar acest lucru se explică și prin faptul că avem mai multe uh, culturi care sunt destinate biocombustibililor și care în același timp sunt și, sunt și culturi de proteaginoase. Suntem în ajunul declarației în ce privește reforma PAC după anul 2013 și comisarul își va prezenta documentul de orientare peste câteva zile. Și pot să spun că domnul uh, Hosling este foarte eficient în calitatea sa de raportor pentru că deja citează din Q din acest document. Însă trebuie să spun că în loc să spună că e vorba despre comunicarea din 17 noiembrie, ar trebui să spună 18 noiembrie, pentru că știți că ea a fost amânată cu o zi. Vă mulțumesc. Da. Spune președintele, da, ne-am dat cu toții seama de acest lucru. Acum îi dau cuvântul lui Martin Hoșling pentru ca să poată să tragă concluziile. Ja, ich darf jetzt nicht bei allen Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru observații și remarce în cadrul acestei discuții. Foarte multe puncte au fost abordate, puncte care sunt deja menționate în raportul meu. Principial doresc să subliniez însă încă o dată faptul că trebuie să ținem seama de ceea ce este în comun, de ceea ce, am, de ceea ce suntem cu toții de acord. Pentru că, iată, problema aceasta este una persistentă și nu putem ca acum să spunem că nu se poate modifica nimic din cauza divergențelor care pot să apară. Am spus deja că există evoluții pozitive în anumite state și trebuie să învățăm din bunele practici, pentru că eu consider că pe termen lung putem să mergem în direcția opusă, în direcția cea bună, adică. Unii colegi au abordat tema proteinelor animale un subiect pe care l-am abordat. Într-adevăr, acest subiect trebuie abordat în special uh, la anumite capitole. Suntem așadar cu toții pe aceeași lungime de undă, motiv pentru care solicităm și Comisiei să dea curs acestui subiect. Mai multe scandaluri au arătat faptul că trebuie ca controlul în acest domeniu să fie unul eficace. Este însă un lucru greu de realizat, însă tocmai de aceea uh, ar trebui ca în acest uh, domeniu, atunci când... Uh, și tocmai de aceea mă scuzați, trebuie să tratăm această temă într-un mod cât se poate de sensibil, pentru că vedem că ceea ce merge prost în acest domeniu are repercusiuni asupra mai multor sectoare. După cum a spus și colegul meu, uh, există produse animale care nu sunt revalorificate la nivel european, de exemplu, când vine vorba despre uh, Uh, carnea de pui care ajunge în Africa. Cu siguranță putem să restructurăm acest domeniu. Este corect faptul că avem o anumită problemă de lux uh, și pe care o exportăm uh, adesea. Așa că trebuie să vedem cum anume putem trata acest subiect. În primul rând, cred că este o chestiune ce ține de control. Și tocmai de aceea este atât de uh, dificil uh, de controlat problema creării canibalismului în uh, domeniu. Oricum, ideea este să nu subestimăm problema. În ceea ce privește soia modificată genetic, intenționat nu am inclus această temă în raportul meu în mod explicit. Nu aș dori să avem aici o dezbatere a reprezentanților, o dezbatere pe care uh, o dezbatere care ar trebui și ar, ar trebui și ar putea fi purtată în alt uh, spațiu. Cu cât producem mai multe proteine în Europa, cu atât demontăm uh, această problemă mai uh, mult, în special în ceea ce privește discuția publică, pentru că avem foarte multe alternative în anumite sectoare și cred că nu este o problemă faptul că nu avem soia modificată genetic în Europa, pentru că se arată foarte clar, de exemplu în Brazilia, că producția de soia ia amploare în ciuda faptului că soia modificată genetic nu este promovată. Iată că acolo crește cultura de soia și cu siguranță nu soia modificată genetic este cea care dă tonul acestei evoluții. Mai mulți colegi au menționat acordul Blair House. Ni s-a spus că situația este inacceptabilă. M-a mirat faptul că în discuția cu comisia, uh, comisia a spus că nu putem renunța pur și simplu la acest acord, nu putem să îl considerăm caduc, să zicem. M-a mirat acest lucru. Uh, cred că putem proceda în felul următor. Trebuie să spunem că acordul Blair House nu mai reprezintă un subiect uh, actual pentru că acesta nu mai este în vigoare, a expirat atunci dacă, și dacă analizăm problema comerțului, putem să vedem că în ceea ce privește importurile nu există taxe vamale, dar uh, există totuși reglementări. Prin urmare, um, discuția cu Comisia a fost uh, oarecum dificilă pentru că se știe foarte clar care este poziția Comisiei la acest uh, capitol, dar se știe foarte clar și ce trebuie renegociat și și ce trebuie abrogat. În ceea ce privește spusele doamnei Reimers, sigur, uh, există o viziune ideologică pe care putem să o menționăm aici, spunând că liberul schimb este principial foarte bun, dar la finele zilei trebuie totuși să reflectăm la acest subiect. Consider că un asemenea deficit poate să fie pe termen lung problematic pentru agricultura europeană. Un deficit de 80% reprezintă ceva mai mult decât un mic deficit pe care să poți să-l contrabalancezi azi mâine. Îmi amintesc că am avut un atelier de lucru pe acest subiect și la acel atelier de lucru s-a vehiculat faptul că Europa nu mai este producătorul principal de soia, ci China ocupă acum această poziție. Și dacă analizăm fluxurile comerciale, atunci ne putem trezi ca mâine acest deficit să prezinte o problemă foarte mare pentru noi toți. Prin urmare, este fire să abordăm această problemă, însă să nu uităm că nu trebuie să o legăm de faptul că avem un deficit la nivelul uh, uleiului de măsline, avem și un deficit la producția de banane, să nu uităm. Dar acesta este alt subiect. La nivel european avem într-adevăr un deficit de proteaginoase pe care putem să îl diminuăm prin culturi de plante Uh, în acest sens. Să nu uităm că plantele proteaginoase sunt incluse în culturile europene de sute de ani încoace. Și acum, iată că avem o formulă agricolă care permite ca aceste culturi să dispară. Cred că nu este doar o pierdere culturală foarte mare, ci este o pierdere a unui, se trece prin pierderea unui potențial rămas neutilizat la nivel european. Problema este așadar faptul că, iată, avem uh, situația în care, necultivându-se anumite plante, producătorii de semințe renunță la acest sector și se pierde potențialul, se pierde potențialul la nivelul culturilor, se pierde uh, potențialul la nivelul menținerii unui standard. După cum am spus deja, mă bucură uh, aporturile pozitive ce au fost aduse. Sigur, aportul poate fi prelungit atâta timp cât uh, ideile vehiculate sunt bune, uh, și servesc scopului acestuia. Mă bucură faptul că, iată, acest subiect ar trebui să, a, s-a ajuns la concluzia că acest subiect ar trebui inclus în reformarea PAC. Ar trebui așadar să avem în acest sens o poziție comună, ar trebui să plasăm similitudine, similitudinile în centrul acestui raport. Sunt optimist și pot spune că ă, împreună vom ajunge la un compromis, astfel încât la final Parlamentul să aibă o poziție comună într-un raport comun, pentru că numai astfel putem să avem schimbarea pe care ne dorim cu toții. S-a mai întâmplat și sper să se întâmple și data aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Vom continua Vom uh, continua să lucrăm în acest fel și să ajungem la o sinteză cât mai largă. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 6, Europa, destinație turistică favorită la nivel mondial, un nou cadru politic pentru turismul european. Turismul, dragi colegi, este o activitate economică de mare importanță și cu mare impact asupra creșterii economice și uh, muncii în Europa. Diversificarea ofertei turistice este o condiție esențială pentru îmbunătățirea competitivității turismului în Uniunea Europeană și turismul rural poate să juca un rol important. Avem aici un raportor, vicepreședintele Niculescu, care are cuvântul pentru a ne prezenta punctul său de vedere. La început câteva detalii în legătură cu comunicarea prezentată de Comisie. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană a dobândit competențe în domeniul turismului pentru sprijinirea, coordonarea și completarea acțiunii statelor membre. Având în vedere această nouă competență, Comisia își propune ca, în tandem cu statele membre și cu principalii actori din industria turismului, să pună în practică un nou cadru de acțiune pentru turism. Principalele axe ale acestui cadru vor fi, în viziunea Comisiei, stimularea competitivității, promovarea dezvoltării unui uh, turism durabil, responsabil și de calitate, consolidarea imaginii și vizibilității Europei ca destinație de calitate și valorificarea la maximum a politicilor și instrumentelor financiare ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea turismului. Pentru stimularea competitivității, Comisia propune promovarea unei diversificări a ofertei turistice, dezvoltarea inovării în industria turistică, îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților în turism, încurajarea prelungirii sezonului turistic și consolidarea bazei de cunoștințe socioeconomice privind turismul. Pentru promovarea dezvoltării unui turism durabil, Comisia propune o serie de măsuri, printre care, de exemplu, elaborarea unei mărci europene calitate turism. În ceea ce privește consolidarea imaginii și vizibilității Europei ca destinație turistică de calitate, Comisia propune acțiuni de promovare diferite și crearea unei veritabile mărci Europa. Un alt domeniu de acțiune este exploatarea la maximum a potențialului politicilor și instrumentelor financiare ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea turismului. Pentru actuala perioadă de programare financiară, turismul este sprijinit prin diferite programe europene. O parte dintre acestea se regăsesc în cadrul uh, celui de-al doilea pilon al politicii agricole comune. Pentru perioada de după 2013, Comisia nu avansează niciun angajament în această privință și arată că posibilitățile de susținere a turismului vor depinde de viitoarele priorități de acțiune ale Uniunii, ținându-se cont de constrângerile bugetare. Aș începe prin uh, a explica pe scurt de ce am solicitat să redactăm un aviz pe marginea comunicării Comisiei, când facem referire la turismul european și ne propunem ca Europa să-și mențină poziția de principală destinație turistică a lumii, nu putem face abstracție de turismul rural. Fiecare dintre noi ne-am petrecut cel puțin o dată vacanța sau un sfârșit de săptămână în mici pensiuni aflate la țară sau în ferme și am avut așadar cu toți ocazia să vedem cât de importante sunt acestea și să ne dăm seama de potențialul lor turistic. Turismul rural și agroturismul reprezintă un sector important în Uniunea Europeană. Avem peste 500.000 de unități de cazare și circa 6.500.000 de paturi, așadar locuri de cazare. Sectorul a avut în ultimii 10-15 ani o creștere medie anuală în termen de cerere și ofertă de 10-15% în condițiile în care creșterea media turismului în general a fost de doar 4-5%. Este un domeniu care are nevoie de atenție specială pentru că are o contribuție importantă la îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, la diversificarea economiei rurale, contribuie la stoparea fenomenelor de depopulare a zonelor rurale, reprezintă o importantă sursă alternativă de venituri pentru fermieri, nu în ultimul rând contribuie la conservarea identităților culturale și a obiceiurilor tradiționale. Comunicarea Comisiei Acord o atenție semnificativă turismului rural și agroturismului în cadrul acțiunilor prevăzute. De altfel, acest fapt este justificat din plin de importanța acestor tipuri de activități turistice în uh, Europa. Consider însă că ar trebui să facem și o serie de sugestii Comisiei cu privire la comunicarea prezentată. În primul rând să insistăm asupra necesității continuării acțiunilor susținute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și în cadrul politicii agricole comune post-2013, la un nivel financiar suficient și adecvat cu ambițiile propuse. Totodată sunt necesare măsuri în continuare pentru simplificarea și debirocratizarea politicii agricole comune din care FEADR face parte. Acțiunile viitoare de sprijinire a turismului rural și agroturismului trebuie de asemenea să fie coerente cu viitoarele obiective și instrumente ale politicii agricole comune în domeniul dezvoltării rurale, în special cu cele vizând renovarea și dezvoltarea satelor, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural și așa mai departe. Comisia propune lansarea unei platforme TIC și turism, care să permită turismului să profite de noile tehnologii ale informației. În această privință, sunt însă necesare eforturi mai intense pentru echiparea zonelor uh, rurale cu infrastructură IT de ultimă oră, de exemplu internet în bandă largă. Să nu uităm că în unele state membre accesul la internet în mediul rural este de doar 25%. De asemenea, cred că trebuie să facem o referire la rolul important pe care turismul rural și agroturismul îl joacă în conectarea directă cu lanțul ofertei pentru produsele alimentare tradiționale precum și alte produse ecologice și naturale, iar aici nu cred că mai este nevoie să reiau argumentele conținute în raportul lui Jose Bouvet. De asemenea, Comisia consideră că ar trebui să continue și să extindă inițiativa Calypso și după anul 2011. Este vorba de o inițiativă bazată pe schimburi în afara sezonului de vârf, uh, schimburi de turiști din patru grupuri țintă, tineri, persoane în vârstă, persoane cu mobilitate redusă și familii cu venituri mici, între cel puțin două state membre și, bineînțeles, acord de atenție sporită în cadrul acestui tip de program turismului rural și agroturismului. Nu în ultimul rând, este nevoie de dezvoltarea unei mărci europene pentru zonele rurale de interes turistic și de dezvoltarea și promovarea de pachete turistice tematice transfrontaliere de larg interes. Pentru că este vorba de un proiect de aviz, spațiul aflat, pe care îl avem la dispoziție este foarte limitat, dar contez pe faptul că veți aduce completări și îmbunătățiri prin amendamentele dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc încă de pe acum. Mulțumesc! Grazie, Niculescu. Mulțumim domnului Niculescu, mulțumim din inimă și acum lansăm dezbaterea cu domnul Cabula Santos și apoi doamna vicepreședintă Paulsen. Mulțumim și salutăm inițiativa Comisiei. Este un sector deosebit de important pentru economia europeană, pentru că aici s-au creat cele mai multe locuri de muncă în ultimii ani. Și, de asemenea, este unul dintre sectoarele economice care generează cele mai multe locuri de muncă și în zona rurală. Deci, agroturismul, turismul în zonele rurale trebuie să se bucure de atenția cuvenită și am să încerc și eu să fac câteva amendamente. Vreau să spun autorului avizului că s-au făcut deja multe referințe în comunicarea Comisiei la uh, lucruri care sunt prioritare pentru Comisia uh, noastră. Ar trebui să creăm această cultură a turismului uh, rural și care, ca să spun așa, uneori ca să primeze în fața turismului uh, către orașe pentru unele regiuni ar fi deosebit de important. Apoi, ar fi interesant și din ce privește anotimpurile, pentru că datorită agroturismului, datorită turismului rural, putem să promovăm diferite produse în funcție de anotimpuri. Oferta pare să, poate să fie foarte atractivă în unele regiuni, și mai puțin atractivă în altele. Da, poate că vara ne place să mergem la a, plajă, dar toamna ar fi poate mai interesant să poți să a, te bucuri de a, um, turismul rural, unde poți să obții fructele la sursă. La fel, primăvara e poate plăcut să mergi, să vezi arbori înfloriți sau știu eu ce alte asemenea peisaje. Apoi, să ținem cont și de puterea de cumpărare a turiștilor, care um, ar putea să-i favorizeze pe cei cu o putere de cumpărare mai mică, dacă s-ar practica mai mult turismul rural. Știm că există uh, și clasele de mijloc care au o putere de cumpărare mult mai mare, dar care practică mai puțin acest gen de turism și poate că pe lângă Um, aceast, acest segment din uh, consumatori ar trebui să facem campanii de promovare. Mulțumim, Luis, spune președintele. Acum, acum doamna vicepreședinte Polsen are cuvântul. bor Mulțumesc. Mulțumesc. Eu locuiesc în, într-o comună, deci cu un caracter rural foarte pronunțat circumscripția administrativă numără 10.000 de locuitori pe o suprafață asemănătoare cu cea a Marelui Ducat de Luxemburg. Avem 65.000 de uh, de paturi pe care le putem folosi și dezvoltăm acest tip de turism. Deci este vorba de 6.000 de paturi numai la nivelul comunei noastre, o sursă importantă de câștig împreună cu silvicultura și agricultura. Este necesar, este necesar, deci, să cooperăm cu silvicultura și agricultura pentru a obține venituri mai mari. Știu că adesea, în Norvegia, de exemplu, se face turism în fiorduri, la munte, pe coastă, la țară și există cooperare în acest sens. De aceea trebuie și noi să ne gândim la uh, introducerea unor orașe turistice, a unor muzee, să avem uh, asemenea instituții pentru uh, menținerea și promovarea culturii rurale. Însă, majoritatea populației trăiește mai ales în zone urbanizate la nivelul Europei. Și de aceea ă, populația aceasta urbanizată simte din ce în ce mai mult nevoia de a reveni la țară, de a se odihni într-un mediu curat și de aceea potențialul este enorm în materie de agroturism. Trebuie însă să punem această problemă în spiritul cooperării necesare. Trebuie să încercăm, de exemplu, să avem producție de carne, producție viticolă, ca fiind părți integrante în economia rurală. Deci, trebuie să lucrăm fiecare în comun. Mulțumim, doamnă Paulsen și acum Herbert Dorfman și apoi domnul Eniu. Grazie, signor Ja, ich glaube, wir stehen ja... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, ne aflăm acum la o scurtă perioadă de la intrarea tratatului la Lisabona, la o scurtă perioadă de intrare în vigoare a tratatului la Lisabona și avem noi prerogative, prin urmare trebuie să vedem ce face sens să implementăm la nivel european și ce nu. Eu cred că nu face sens să facem ceva în acest sens la nivel uh, european, pentru că turismul este o activitate marcată teritorial și foarte diferită din punct de vedere cultural, pentru că avem de la mări, la munte, tot ceea ce îți dorești la nivel european. Și acum văd că mm, trebuie să ne gândim la oferte comune. Cred că ar trebui totuși să lăsăm asta pe seama Uh, sectorului privat și cred că ar trebui ca cei din sectorul privat să introducă etichetări, să introducă labeluri turistice, să facă pagini de internet. Pentru că analizând uh, etichetările hotelurilor europene, vedem că există acestea pretutindeni, nici nu mai încape pe, uh, la intrarea în hotel. Și cred că dacă mergem mai departe, am luat-o pe un drum greșit. Ar trebui să vedem ce cere piața și ce vrea piața. În ceea ce privește turismul rural, provin dintr-o uh, Uh, regiune unde avem 500 uh, uh, de mii de locuitori, 28 de milioane de 28 de mii de nopți petrecute în hotelurile de acolo. Prin urmare, zona turistică este cea care asigură venitul pentru cel puțin 2000 de agricultori. Ar trebui să analizăm situația din două perspective. Agricultura este extrem de importantă pentru turism per ansamblu, pentru că dacă uh, și, da, și peisajul rural. Dacă nu avem o, un peisaj îngrijit, un peisaj bine întreținut, atunci turistul nu va fi atras de acea zonă. Prin urmare, zona rurală bine întreținută este cea care dă tonul turismului, agroturismului. Prin urmare, prin PAC dorim să promovăm turismul rural, în special în zonele montane, dar trebuie totodată să promovăm peisajele, pentru că acestea țin de un bun public ce trebuie inclus în pilonul 1-2 PAC. A doua chestiune se referă la cea a ofertei. Consider că de vreme ce agricultura își aduce aportul la turism, atunci uh, ar trebui, desigur, să primească o parte din prăjitură. Și deja domnul raportor s-a referit la acest aspect în ansamblul său. Uh, iată Uh, avem o ofertă crescândă în ceea ce privește concediul agricultorilor și ar trebui să vedem cum anume putem să mergem mai departe um, consolidând această tendință în pilonul 1 și 2 al PAC. Nu avem peste tot piețe uh, aflate în creștere, însă iată de această dată avem o nișă și ar trebui să intervenim pentru stimularea acestei nișe care uh, vizează direct pe fermierii noștri europeni. Mulțumesc! Sunt molto d'accordo. Sunt foarte de acord cu ce a spus domnul Dorman și apoi uh, o să dau cuvântul la sfârșit domnului Niculescu, dar mai întâi are cuvântul domnul Agnew. Forgive me for being a little bit... Mulțumesc, domnule președinte. Scuzați-mi cinismul aveam în Marea Britanie un peisaj mirific și turiștii, urmeau, turiștii veneau să vadă zonele noastre maritime, veneau să vadă spațiile verzi. Venind acum însă în țara noastră, ce vedeți? Vedeți turbine, turbine și alte turbine de vânt și acestea nu s-ar afla acolo dacă n-am fi în Europeană. Există un nou tip de turism uh, un nou tip de activitate, să te plimbi pe sub turbine ca să vezi câte păsări au murit. Și ca și când acest peisaj nu ar fi suficient de dezolant, acum avem și paneluri solare care reflectă lumina de colo-colo. Așadar, iată care este sfatul meu. Dacă vreți să ajutați turismul britanic, este atunci ar trebui să renunțați să mai construiți aceste hidoase complexuri, complexe industriale în țara noastră. Mulțumesc! Bine, abbiamo finit. Foarte bine am încheiat dezbaterea. Acum are cuvântul Comisia, doamna Alunas. Sau Aluas, spune președintele. Îmi cer scuze dacă nu m-a pronunțat bine numele, vă rog. Fine. Ok, grazie. Um, mi-ați pronunțat numele foarte corect, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru faptul că ați uh, luat uh, decizia să vă oferiți avizul în ceea ce privește comunicarea uh, Comisiei privind turismul. Uh, știu că există mai multe comisii parlamentare care mm, conlucrează astfel încât să-și aducă contribuția mm, la acest dosar. După cum a subliniat domnul raportor, comunicarea este strâns legată de tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona recunoaște pentru prima dată competențele Uniunii în ceea ce privește sprijinul acordat acțiunilor statelor uh, membre pentru turism. Nu este o competență a Uniunii Europene, se știe asta. Prin urmare, acțiunile propuse în comunicare vizează sprijinirea și complementarea acțiunilor întreprinse la nivel național. Mai mult decât atât, pe lângă tratatul de la Lisabona, comunicarea subliniază faptul că se dorește participarea și contribuirea la crearea unei strategii de creștere în cadrul strategiei Europa 2020. Se menționează acolo turismul ca făcând parte din uh, strategia de competitivitate. Competitivitatea reprezintă un pilon puternic în comunicare. Uh, și acest pilon merge mână în mână cu durabilitatea și asigurarea calității optime. După cum uh, s-au menționat deja, există patru piloni esențiali menționați în uh, comunicare. Competitivitate, durabilitate și calitate, responsabilitate față, responsabilitatea uh, turiștilor, responsabilitatea întreprinderilor și, în ultimul rând, vizibilitatea Europe, Europei, vizibilitatea destinațiilor sale, uh, Vizibilitate asigurată nu doar prin promovarea rabelurilor comune, pentru că sunt atâtea, ci vizibilitate garantată prin uh, ajutarea uh, oficiilor de turism la nivel național. Asta pentru a percepe mai bine diferențele ce apar la nivelul uh, pieței pe termen lung. A patra prioritate se referă la o mai bună coordonare și cooperare la nivel uh, la nivelul Comisiei, pentru că turismul reprezintă o politică orizontală. Prin urmare, deciziile luate la nivelul agriculturii pot impacta turismul. De asemenea, deciziile luate la nivelul uh, mediului înconjurător, la nivelul propunerilor legislative din acest domeniu, pot avea un impact direct asupra turismului, la fel cum uh, pot avea decizii luate în atâtea alte domenii. În ceea ce privește turismul rural, nu se specifică foarte multe în comunicare pe acest subiect, pentru că am avut o limită de pagini. Prin urmare, acțiunile uh, menționate sunt vag pomenite, sunt menționate doar pentru ca ulterior să fie dezvoltate la capitolul implementare. De aceea am dorit să avem un alt document, un alt plan, proiect pentru implementarea acțiunilor. Acest proiect va fi dezbătut săptămâna aceasta pe 18-19 noiembrie, la, în cadrul Forumului pentru Turism European, forum la care participă statele membre și reprezentanți ai uh, industriei, ai uh, asociațiilor turismului la nivel european, precum și membrii ai Parlamentului și din uh, diferite comisii parlamentare. Acest uh, proiect preliminar de implementare ne oferă informații despre cum anume am uh, dori ca împreună cu statele membre și cu industria să transpunem planurile. Este nevoie de, o mai, uh, de crea mai bune vizibilități a acestor planuri, pentru că, iată, unele dintre acestea se află în fază incipientă încă. Aș dori să mulțumesc pentru faptul că a fost menționată acțiunea pregătitoare Calypso, o inițiativă propusă și adoptată de Parlamentul European, o inițiativă care din 2011 va merge în ultimul an, al treilea an de existență. Iată că acest instrument are obiectivul de a ajuta statele membre și industria de a face față acțiunilor sezoniere, astfel încât să ne putem axa mai mult pe soluții pentru această problemă. Turismul rural este un aspect important foarte important pentru această tematică. Este un aspect important și pentru diversificarea ofertei turistice. I-am contactat pe colegii noștri de la Digi Agri și în ceea ce este implementarea ulterioară, vom conta pe ajutorul colegilor noștri pentru a avea cele mai bune sinergii și pentru a avea o abordare coordonată la capitolul implementare. Mulțumesc! Foarte bine, spune președintele. Mulțumesc comisie și acum îi dau cuvântul vicepreședintelui nostru, domnul Niculescu, pentru ultimele remarce. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru punctele de vedere exprimate, mulțumesc și comisiei. Vă asigur că toate aceste puncte de vedere vor fi reținute pentru textul proiectului de aviz pe care îl voi uh, depune și sper să mai avem și contribuții din partea altor colegi prin intermediul amendamentelor. Uh, un singur comentariu doresc să fac uh, legat de reținerile colegului Dorfman cu privire la competențele europene sau noile competențe europene în domeniul turismului. Aici noi nu discutăm despre uh, turism în sine, e problema unei alte comisii. Noi discutăm, din punctul meu de vedere cel puțin, despre turism ca parte a dezvoltării rurale, despre ceea ce turismul rural poate aduce uh, din punct de vedere economic și din punct de vedere al dezvoltării viața din spațiul rural. Uh, Uniunea Europeană deja este profund implicată în acest domeniu prin finanțarea investițiilor în uh, domeniul turismului și nu numai. Fără îndoială, răspunsul se află în viitorul politicii agricole comune, unde sper să Uh, existe deschiderea și posibilitatea din partea Comisiei și din partea bugetului de a finanța în continuare aceste investiții și investițiile asociate, cum sunt uh, dezvoltarea satelor, uh, reabilitarea drumurilor, rețelelor de apă și canalizare. Cu privire la traseele tematice, turismul rural este o alternativă la multe alte tipuri de turism, atât pentru Uh, turiști din interiorul Uniunii Europene și cât și pentru turiști pe care am putea atrage din afara Uniunii Europene, dar pentru a, ca această uh, alternativă să fie una consistentă trebuie uh, promovată și trebuie făcută cât mai uh, interesantă. Uh, este foarte bună sugestia dumneavoastră cu privire la accentuarea importanței întreținerii peisajelor și zonelor rurale ca factor de dezvoltare și încurajare a turismului. Încă o dată mulțumesc pentru toate uh, comentariile. Molto bene, grazie. Foarte bine, spune președintele, îi mulțumim vicepreședintelui Niculescu. Acum putem considera că reuniunea noastră de astăzi s-a încheiat și vă reamintesc că următoarea va avea loc pe 18 noiembrie, joi, la orele 14 când vom asculta comunicarea comisarului Dacian Cioloș în sala 4Q1. Și dacă nu va fi loc suficient în, în uh, sala 4Q1, se va putea asculta prezentarea domnului comisar în sala 6Q2. Deci dumnealui ne va prezenta comunicarea despre viitorul politicii agricole comune. 18 noiembrie, pe 18 noiembrie la orele 14. Vă mai reamintesc și un alt lucru, și anume că termenul limită pentru depunerea amendamentelor pentru raportul domnului Hausling este 29 noiembrie la prânz. Și termenul de depunere la amendamentele, deci repet că termenul pentru depunerea amendamentelor asupra deficitului de proteine este 29 noiembrie orele 12. Domnul Capula Santos a cerut cuvântul. Că un punct divers. Eu am ceva de ridicat în legătură cu punctul diverse. Aș dori să vă atrag atenția asupra întâlnirii cu comisarul Cioloș, care ne va prezenta reforma PAC. Diversi deputați mi-au spus că au invitat organizații de agricultori din diferite țări să participe, să asiste la această reuniune. După informațiile mele, dacă am înțeles bine, va fi o sală pentru ascultare, deci o a doua sală, dar nu va fi vorba, deci, de o prezentare în fața tuturor. Mă întreb de ce această reuniune nu are loc în sala de plenară, pentru că ar fi interesant ca și persoane din societatea civilă să poată participa direct la această dezbatere și pentru noi ar fi mai bine. Poate că ar trebui să facem un efort ca să obținem o sală mai mare pentru această reuniune. Vă mulțumesc! Iată o idee excelentă excelentă propusă de domnul Capula Santos, să cerem sala de plenară. Trebuie să vă spun că secretariatul a făcut deja o primă încercare de a obține uh, sala de plenare. Dar răspunsul a fost negativ. Dacă sunteți însă de acord și dacă toate grupurile sunt de acord, vom renoi această cerere, vom face presiuni pentru că în felul acesta dezbaterea, care este deosebit de interesantă, să poată aibă loc în sala de plenare. Vă mulțumesc încă o dată. Dau cuvântul domnului Alveș la, tot la punctul diverse. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu merg pe aceeași linie cu colegul eh, Capula Santos și eu am invitat 17 asociații de agricultori să participe la această dezbatere și eu aș fi încântat uh, să existe o sală mai mare pusă la dispoziția noastră. Mulțumesc, domnule Alveș. Mă adresez acum tuturor grupurilor. Dacă aveți o idee precisă asupra numărului de invitați pe care fiecare grup l-a făcut, ar fi bine să putem ajuta secretariatul cu aceste cifre. Acum vom avea uh, o reuniune a coordonatorilor după o foarte scurtă pauză de câteva minute. Vă mulțumesc, uh, ședința este ridicată.